Darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Am să vă rog să luați loc. Ich habe zunächst eine Wortmeldung zur Geschäftsordnung. Întâi o uh, intervenție din partea colegului Marias referitor la uh, regulamentul de procedură. Domnule președinte, am solicitat să intervin